Votul va avea loc mâine. Ne-a rămas un ultim raport. Este vorba despre raportul doamnei Gacek privind problematica și perspectivele cetățeniei Uniunii. Dau cuvântul raportoarei pentru patru minute. Domnule președinte, domnule comisar, am plăcerea să prezint raportul referitor la problematica și perspectivele cetățeniei Uniunii, care a fost adoptat cu unanimitate de Comisia Libe luna trecută. Cetățenia europeană nu înlocuiește cetățenia națională. Este un surplus care le dă cetățenilor europeni drepturi unice, dreptul la libera circulație, dreptul la protecție consulară, dreptul de a înainta petiții Parlamentului și mediatorului european. Raportul Parlamentului ia în considerare cel de-al cincilea raport al Comisiei în legătură cu cetățenia europeană, acoperind perioada de la 1 mai 2004 până la 30 iunie 2007. E vorba de o perioadă unică. Acum 5 ani, pe 1 mai, 10 noi state membre au aderat la Uniunea Europeană. Rezultatul acestei aderări, mai ales a statelor din Europa Centrală și de Est, a fost creșterea nemai întâlnită a migrației interne în Uniunea Europeană. Noi, cetățenii ai Uniunii, au acceptat drepturile care le-au fost acordate, mai ales dreptul la liberă circulație, au beneficiat de posibilitatea de a se educa în străinătate și acele țări care și-au deschis piețele muncii au primit noi lucrători. Nivelul migrației însă ridică noi provocări pentru țările gazdă. E vorba de provocări atât pentru autoritățile centrale cât și pentru cele locale mai ales autoritățile locale atunci când sunt responsabile de furnizarea de servicii, precum oferirea de locuințe, asistență medicală, educație primară, superioară, se confruntă în acest moment cu probleme de zi cuzii ale imigranților. S-au făcut multe pentru a ajuta acest fenomen de imigrație și nou veniții trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca cetățenii statului gazdă. Cu toate acestea, există cazuri de discriminare și uneori acestea sunt rezultatul unor lacune de natură juridică, uneori o lipsă de cunoștință, de informații în legătură cu aplicarea legii și mai departe. Comisia Libe a avut o abordare foarte practică și constructivă în eforturile sale. A existat un acord între partide, că ar trebui să ne concentrăm pe identificare. Și ca exercitarea acestor drepturi să fie garantată inclusiv în ce privește uh, drepturile care uh, decurg din directiva privind libera circulație pentru statele membre. Alegerile pentru Parlamentul European uh, fac parte din prioritățile activității noastre de informare. Comisia sprijină campaniile Parlamentului prin măsuri de informare pentru sensibilizarea mai pronunțată a cetățenilor vis-a-vis -vis de aceste alegeri și e, pentru a invita pe cetățeni să facă uz de dreptul lor de vot. Din fericire, lucrurile stau astfel și doresc să atrag atenția asupra acestui lucru. Nu doar Comisia se îngrijește de toate aceste lucruri uh, pentru ca cetățenia Uniunii să se realizeze în viața cotidiană și alți participanți uh, acționează în acest sens. Acest Parlament, toate cele 27 de state membre, uh, administrație regională, administrație comunală, toate joacă un rol important în configurarea acestei cetățenii a Uniunii. Mă bucur că acest raport al doamnei Gacek s-a concretizat înainte de alegerile din iunie 2009 și toți cei care uh, doresc să sprijine cetățenia Uniunii ar trebui să își însușească um, ceea ce conține acest raport, pentru că este sarcina noastră a tuturor ca cetățenia Uniunii să nu fie interpretată doar ca un simbol, ca un simplu simbol, ci ca un drept concret care trebuie să uh, primească viață în uh, experiența cotidiană. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Dezbaterile noastre uh, se încheie aici. Următoarea ședință începe mâine la ora 9. Ordinea de zi a fost publicată și suspendăm ședința.